Good afternoon, everybody. Welcome to the press conference of... Bună ziua tuturor! Vă urăm bine venit la conferința de presă a domnului Cioloș privind votul care urmează. Bună ziua! În primul rând, de făcut o remarcă Cred că Parlamentul n-a fost atât de implicat și atât de important în procesul de alegere a președintelui Comisiei Europene, în ciuda faptului că de data asta candidatul cel mai important, sistemul Spitzen candidat, nu a funcționat. Dar în ciuda acestui fapt, ținând cont de modul în care Președintele desemnat uh, a intenționat să lucreze cu grupurile politice. Parlamentul European a fost implicat în agenda uh, viitorului președinte al Comisiei Europene. Sistemul Spitzenkandidat nu a funcționat de data aceasta, dar uh, grupul nostru susține uh, desemnarea unui sistem real în candidat care să fie deschis uh, și pentru toți cetățenii europeni care au drept de vot și sperăm să obținem acest lucru până la sfârșitul acestui mandat. A fost pentru prima dată când președintele desemnat al Comisiei Europeană a avut această discuție foarte profundă cu grupurile politice, pentru că nu a fost ușor uh, să se ajungă la o majoritate și nu e ușor să se ajungă la o majoritate, ținând cont de faptul că nu este suficient să ai susținerea a două grupuri politice din trei ca să ai o majoritate confortabilă în Parlament. A fost foarte clar că, dincolo de discuțiile de la Consiliu, și repartizarea pozițiilor uh, importante, susținerea grupului nostru a fost condiționată foarte strict, foarte clar condiționată de anumite chestiuni extrem de importante în agenda noastră politică a grupului Renew. Am avut audieri la nivelul grupului cu președintele desemnat, Ursula von der Leyen, și au avut loc și reuni bilaterale pentru a clarifica aceste chestiuni. Și în cele din urmă, astăzi, am auzit uh, declarația de azi dimineață și am analizat și orientările politice și am constatat că există elemente importante și din agenda noastră. Dincolo de această conferință pentru viitorul Europei, am susținut de asemenea o, o agenda ambițioasă în materie de climă, în materie de statul de drept, mecanismul european privind statul de drept și, de asemenea, o politică mai puternică europeană privind informatizarea și mecanismul de convergență dintre vest și est din punct de vedere economic și din punct de vedere al investițiilor. Am cerut de asemenea garantii, garanții pentru structura comisiei și am cerut să există o comisie reală politică din punct de vedere politic, adică Comisia să-și asume un rol politic și să nu fie condusă numai de funcționari publici și să fie doar administrație. Și ne încântă faptul că majoritatea priorităților noastre au fost preluate de doamna van der Leyen și după o dezbatere în grup pe care am avut-o în această după amiază, am hotărât să susținem candidatura doamnei van der Leyen pentru postul de președinte al Comisiei Europene. O susținere largă a Renew Europe vom vota în favoarea doamnei van der Leyen ca șef al Comisiei Europene, dar vom urmări cu multă atenție modul în care viitoarea comisie, dacă va fi votată doamna van der Leyen, va, fi, va acorda atenție modului în care va pune în aplicare agenda anunțată. Am convenit cu doamna van der Leyen să organizăm cu o anumită frecvență reuniuni între președinția Comisiei și viitoarea majoritate din Parlament, dacă vom reuși să construim o majoritate în Parlament. Pentru noi, pentru grupul nostru, este foarte important ca în comisie să apară și doamna Margarete Vestager, care probabil va fi Uh, vicepreședinte executiv și asta va fi o garanție pentru familia noastră politică, agenda noastră politică va fi pusă în aplicare și va fi urmată în viitoarea Comisie Europeană. Acestea sunt condițiile, acesta este cadrul discuției noastre și, după cum am spus, rezultatul este că, cu o largă majoritate, grupul nostru a hotărât să o susțină pe doamna van der Leyen, dar o să vedem rezultatul final al votului uh, în această seară. Dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Thank you very much. Uh, my name is Gary from Hungary. Mulțumesc. Gary de la un ziar maghiar. Vă întreb, cum considerați că trebuie, că reprezintă o renoire a Europei faptul că susțineți un președinte al Comisiei care a fost negociat așa undeva în culise, fără implicarea cetățenilor europeni, fără posibilitatea ca aceștia să poată vota direct pe o listă națională pentru doamna von der Leyen. Da, maniera în care vrem să renoim Europa este exact aceea pe care am uh, menționat-o. Vrem să ne asigurăm că viitorul președinte al Comisiei va susține această idee a unei conferințe pentru viitorul Europei pentru a schimba acest sistem, pentru a îmbunătăți acest sistem și pentru ca pentru următoarele alegeri europene să avem un sistem mai deschis pentru cetățeni, pentru că, din păcate, acest sistem al candidatului de vârf, spitzen candidat, a fost unul foarte limitat, pentru că și pentru așa numiții spitzen candidați, uh, un număr mic de cetățeni europeni au reușit, au, au putut să voteze pentru aceștia. Deci, uh, noi susținem această idee, credem că uh, acum este un moment favorabil pentru a face presiuni în această direcție, pentru că vedem o deschidere a Comisiei Europene și o deschidere la Consiliu. Sigur, va trebui să discutăm cu toate statele membre, dar uh, viitorul președinte al Consiliului European uh, Charles Michel este deschis față de această idee și în Parlament există o majoritate a grupurilor politice care susțină, susțin această idee de îmbunătățirea sistemului candidaților de vârf pentru a deschide sistemul tuturor cetățenilor europeni. Lorin de la Financial Times. Un subiect puțin diferit. Ați fost un susținut, uh, a fost un susținător uh, puternic al uh, Laurei Coduței Căveșii pentru procurorul șef european. Vreau să știu dacă ați discutat cu domnul Macron despre modul în care se va negocia în continuare între Parlamentul European și Consiliu și dacă se poate asigura drumul doamnei Căveșii către postul acesta. Da, am discutat. Guvernul francez va informa Consiliul în viitorul apropiat că au decis să o susțină pe Laura Codruța Căveși și cred că asta va deschide calea către o decizie în această direcție. Rămase la der standard. Domnule Cioloș, ați spus că liberalii vor vota cu o largă majoritate, mai mult decât liberalii, pentru că grupul nostru nu include doar liberali. Dar puteți să ne spuneți cam câte, despre câte voturi ar fi vorba? Cam despre câte voturi ar fi vorba, câți dintre ei vor vota împotrivă sau se vor abține. Da, eu am o idee, dar haideți să așteptăm votul mai bine. O, foarte puțini, foarte puțini. E foarte mic numărul celor uh, care nu vor vota pentru, mai puțin de 5. Mulțumesc, Caroline Mittenweiser de la Süddeutsche Zeitung. Tocmai ați spus că sperați că următorul președinte al Comisiei va avea întâlniri frecvente cu majoritatea din Parlament. Ați încercat deci să lucrați la un acord între diversele grupuri politice din Parlament, uh, cu care să fie de acord și ceilalți, pentru că dacă ne gândim că Ursula von der Leyen va fi votată în această seară, mai sunt motivate grupurile politice să continue acest proces? Mulțumesc! Da, am avut contacte foarte strânse în ultimele săptămâni și în ultimele zile cu Manfred Weber, cu Irace Garcia Perez, de asemenea cu Philip Lambert și cu Ska Keller. Din păcate, ei au decis să nu o susțină pe doamna von der Leyen, dar în ultimele două luni, o lună și jumătate, am lucrat la o platformă politică, ceea ce este foarte important pentru că e pentru prima dată uh, când înainte de votul pentru președintele Comisiei, grupurile politice din Parlamentul European lucrează la o platformă politică comună care va reprezenta uh, baza uh, colaborării viitoare cu Comisia Europeană. Deci, cu siguranță vom uh, păstra contactele și colaborarea foarte strânsă cu PP-ul și cu socialiștii pentru a urmări agenda politică a Comisiei. Și Verzi, da, suntem deschiși la colaborarea cu Verzi. V-am menționat aceste două grupuri politice pentru că foarte probabil ambele vor uh, susține în majoritate candidatura doamnei uh, von der Leyen. Și pentru noi e important să vedem că ceea ce am convenit astăzi va fi și pus în aplicare Uh, acest lucru este important pentru cetățenii europeni, pentru a avea uh, credibilitate procesul nostru democratic. Patrick Lemeș din Ungaria. Revenind la cei care nu vor vota pentru doamna von der Leyen, de ce nu vor vota pentru ea? Îi deranjează, au probleme cu persoana ei, cu modul în care a fost nominalizată sau care sunt problemele? Ei, cred că trebuie să-i întrebați pe ei. Eu nu pot să vă spun. Deja e dificil să vorbesc în numele grupului meu, să mai vorbesc și despre celelalte grupuri politice, e, e și mai greu. Deci nu știu ce să vă spun. Ați auzit astăzi în plenară mai multe poziții și nu vreau să, să le comentez în momentul de față. Dar sunt sigur că în cazul verzilor, de exemplu, foarte mulți uh, vor fi foarte interesați și uh, au fost foarte deschiși să asculte angajamentele Ursulei von der Leyen privind uh, agenda pentru climă și agenda pentru mediu. Și cred că pentru prima dată, într-un program politic al uh, Comisiei Europene, uh, se pot vedea angajamente atât de cuprinzătoare și aprofundate privind mediul. Și grupul nostru susține aceste inițiative și sunt sigur că și colegii noștri ecologiști vor susține uh, propuneri legislative care merg în această direcție. Um, hello, I'm here. Mulțumesc. Punto SF din Spania. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați vorbit despre Timmerman și despre Margarete Vestalen și a spus că trebuie să fie la același nivel. Dar, din câte am aflat noi, va fi doar un singur prim vicepreședinte care va fi Timmermans. Vă mulțumește această soluție? Am spus foarte clar cu Ursula von der Leyen că nu putem accepta să avem un nivel uh, ierarhic diferit între Margarete Verstager și Franz Timmermans și a confirmat faptul că amândoi vor avea același nivel de responsabilitate în viitoarea Comisie Europeană cu aceeași putere de decizie, cu aceeași mărime a cabinetului, cu același nivel de răspundere în ceea ce privește coordonarea diverselor departamente. Dar în termeni protocolari, modul în care se acordă predilecție la fiecare instituție, trebuie să existe această ierarhie Asta nu înseamnă că se va reflecta în procesul ierarhic de luare a deciziei. Amândoi, împreună cu președintele Comisiei, se vor ocupa și vor gestiona Comisia Europeană. Iar pentru noi este foarte important pentru că avem multă încredere în calitățile de gestiune, de conducător ale Margaretei Vestager. Suntem foarte siguri că va avea un rol cheie și se va asigura că se va pune în aplicare agenda politică. Domnul din spate, din Olanda, vreau să dau urmare uh, acestei întrebări legate de același nivel de răspundere spuneați că ea a spus că vor avea același nivel de competență și același, aceeași mărime a biroului. Uh, doamna van der Leyen vorbea doar de aceeași mărime a biroului și nu vorbea de același nivel. Aveți documente care să ateste faptul că Feștagăr și Franz Timmermans sunt la același nivel din perspectiva președintelui Comisiei Stați un pic, astăzi o să votăm doar președintele Comisiei, iar în toamnă sperăm că vom putea să votăm toată Comisia Europeană. Și vom vota dacă discuțiile noastre vor fi transformate și transpuse în practică. Am, avem un angajament foarte clar din partea președintelui desemnat Ursula von der Leyen și o credem, dar evident vom verifica înainte de a vota întreaga comisie la toamnă. Votul nostru nu e luat de bun pentru comisie, de data asta votăm doar președintele comisiei. Așa încât mai avem o marjă de manevră ca să verificăm dacă angajamentul acesta va fi pus în aplicare sau nu. Mai sunt și alte întrebări, doamna din spate. Da, mulțumesc Cătălin Galhorier de la Nipsovo din Ungaria. Anumiți membri ai partidului dumneavoastră, înainte de alegeri, spuneau că nu vă veți alia cu PPE-ul atâta vreme cât domnul Orban este membru al PPE-ului. Era înainte de alegeri. Lucrurile se mai schimbă. Vi se pare că e vreo problemă faptul că susțineți un candidat al cărui partid uh, are încă relații foarte bune cu domnul Orban. Nu știu ce fel de relații are doamna Ursula von der Leyen cu, cu partidul acela. O, o vom vota pe doamna Ursula von der Leyen pe baza angajamentului ei politic și pe baza programului politic. Iar chestiunea pe care ați menționat-o este o chestiune care trebuie rezolvată la nivelul PPE-ului Aici am spus foarte clar când uh, am votat la comisii în Parlament, iar grupul meu a spus foarte clar ce avea de spus din acest punct de vedere. Mai avem timp pentru încă o întrebare. David. Politico. Sunt unii care consideră că susținerea pentru Spitzenkandidat candidat Uh, e cam gol de conținut, ținând cont de modul în care a fost nominalizată doamna Ursula von der Leyen. Cum credeți că se va întâmpla în viitor? Credeți că va trebui să candideze în alegeri dacă va candida pentru un al doilea mandat, pentru Ursula von der Leyen, dacă va fi confirmat acum? Un al doilea mandat? Nu știu. În istoria Comisiei, de foarte puține ori am vorbit de un al doilea mandat. Dar spuneați de acest proces real de în pe care îl aveți în vedere peste 5 ani sau peste 10 ani. Nu, noi vrem ca procesul acesta să fie gata la următoarele alegeri europene. De aceea, ați văzut în orientările politice ale doamnei van der Leyen faptul că are o țintă, are un obiectiv și anume în primul an de lucru Uh, al conferinței pentru viitorul Europei se vor contura niște idei sau propuneri legislative care să înceapă discuțiile pe tema menționată și să fim gata cu sistemul la sfârșitul mandatului acestei comisii și a Parlamentului, ca să vedem că el va fi funcțional la momentul respectiv. Mulțumesc pentru participare.